Uh, very good morning to everybody. Bună dimineața tuturor. Bun venit la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre în această lună. Vom avea uh, voturi uh, importante uh, astăzi, 45, uh, dar vom deschide discuția pe un nou raport de inițiativă uh, politică în uh, ceea ce privește protecția consumatorilor în contextul serviciilor de utilități uh, publice. Și o să salut pe domnul Weidenholzer, cred că este prima oară când sunteți în calitate de raportor. Apoi raportorii, doamna Rule, eu, doamna Galceaces, Uh, suntem de multe ori raportori din umbră pentru grupurile respective, din câte înțeleg. Uh, locul uh, ALDE este deocamdată gol, sperăm că vor veni mai târziu. Oricum, o să începem discuțiile, însă înainte de face acest lucru, Uh, o să îi salut pe cei care ne ascultă pe uh, internet. Vă reamintesc că avem un newsletter, un buletin informativ disponibil pentru cei care doresc să-l consulte. În acest caz, uh, îl invit pe raportorul nostru, domnul Weidenholzer, să ne prezinte raportul, după care vom începe discuțiile, să vedem care sunt părerile dumneavoastră după care uh, domnul Weidenholzer va da din nou raportul, uh, cuvântul. Vreau să salut de reprezentanți ai uh, Comisiei. Raportul nostru a suscitat atât interes încât avem doi reprezentanți ai Comisiei, un domn de la DG Sanco și domnul Robert Pocmaschi E o încercare rezonabilă, de a vă pronunța numele corect, de la uh, DigiMart. Uh, sper că vom avea suficient timp pentru a vă da ocazia să interveniți și să faceți observații pe marginea raportului. Așa, dar uh, să-l ascultăm pe raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o temă extrem de importantă. Este vorba de o dezbatere de principiu care ar putea fi numită o dezbatere politică. O să încep prin a puncta patru aspecte. În primul rând, avem o gamă de definiții. Uh, definiția uh, serviciului uh, furnizorilor de servicii de utilități. Când vorbim despre furnizori de servicii de utilități, avem în vedere mai multe aspecte. Uh, acest uh, lucru, definiția, este și la nivel european și la nivelul statelor membre și nu este întotdeauna foarte bine înțeleasă. Poate unor există confuzii în ceea ce privește terminologia. Asta pune problema dacă avem nevoie într-adevăr de o directivă. Însă, pe de altă parte, există elemente comune care sunt esențiale pentru uh, uh, coexistență și implicarea socială și culturală a uh, cetățenilor în Uniunea Europeană. Cred că astăzi avem o bună ocazie de a încerca să clarificăm aceste confuzii uh, în ceea ce privește definiția. Apoi este vorba despre o discuție cu uh, un profund caracter politic care durează de vreo 15 ani. E vorba de o dezbatere controversată, dacă trebuie să există liberalizare, dacă există efecte pozitive în acest sens al unei liberalizări, măsuri de liberalizare. Acestea nu au avut întotdeauna efectul dorit, ci uh, uneori efectul a fost unul de peticeală și nu a fost întotdeauna în uh, beneficiul consumatorilor. Deci și din acest punct de vedere este poate important să ne întoarcem la elementele de bază și să ne gândim asupra direcției în care vrem să ne îndreptăm. Ceea ce este esențial uh, este situația consumatorilor în această privință. Cred că e normal să încercăm să axăm această dezbatere pe situația consumatorilor și să încercăm să evidențiem ceea ce este important în această privință. Așadar, m-am axat, m-am concentrat asupra a patru sectoare majore. Pentru că, după părerea mea, sunt vitale. Și aș vrea să mai subliniez un al patrulea aspect. E de la sine înțeles că în vreme de criză, ca criza pe care o parcurgem în momentul de față, se pun întrebări în legătură cu nivelul volumului de reglementare, cum putem să îmbunătățim lucrurile în acest domeniu. Sigur, ă, serviciile în general, sunt supuse unor presiuni foarte mari din punct de vedere al bugetului și există pericolul în uh, vreme de criză ca serviciile universale să piardă teren. Și acestea sunt uh, Uh, serviciile universale de la care se așteaptă stabilitate de către societate. Și trebuie să ajungem la un grad de incluziune socială pe cât de mare posibil. Deci acestea sunt uh, niște considerații de ordin uh, uh, general în legătură cu drepturile fundamentale ale consumatorului, uh, cum putem să le armonizăm la nivelul Uniunii, apoi problema serviciilor de interes general. Discutăm și tot discutăm despre necesitatea unui cadru general pentru serviciile de interes economic general, însă recunosc că este o chestiune foarte controversată și mulți spun că acest lucru ar trebui rezolvat în baza principiului subsidiarității. De asemenea, trebuie să vorbim despre uh, aplicarea efectivă a uh, legii. Apoi mai este și problema implicării uh, organizațiilor, asociațiilor de consumatori și organizațiilor societății la toate nivelurile în uh, evaluarea uh, serviciilor pe care le prestează furnizorii de servicii de utilități. Un alt aspect important este conceptul consumatorului vulnerabil. Cred că trebuie să abordăm această problemă. Cum putem să protejăm consumatorul vulnerabil? Apoi, în ceea ce privește energia, cred că trebuie să observăm că lucrurile nu s-au uh, îndreptat în direcția în care am sperat cu 10-15 ani în urmă. O problemă pe care aș vrea să o semnalez ar fi apariția uh, sărăciei energetice. Energia nu este neutră. Uh, ar trebui să avem în vedere energia durabilă și un alt lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere este faptul că va fi tot mai greu pentru consumator să uh, compare prețurile, să aibă o vedere de asamblu asupra serviciilor disponibile pe piață. Informațiile existente nu pot fi ușor comparate și nu sunt simetrice și aceasta este un obstacol în funcționarea bună a pieței. Deci trebuie să subliniem importanța uh, Uh, drepturilor consumatorilor uh, de a avea acces la informații. Apoi mai este și problema costului real al energiei și cum se reflectă acest, uh, acest cost în preț, în prețul final. Sunt chestiuni demne de discutat, cum ar fi cea a contorizării inteligente, de pildă. Și apoi, în domeniul telecomunicațiilor, trebuie să existe acces deschis la internet pentru uh, a depăși diviziunea digitală, uh, de asemenea problema portabilității datelor, dreptul de a trece de la un operator la altul atunci când e vorba de servicii postale, eh, trebuie să se garanteze un serviciu universal, inclusiv în zona rurală, pentru că acolo eh, această problemă este încă una serioasă. Trebuie să existe concente, condiții decente de muncă în livrare. Apoi, în ceea ce privește domeniul transporturilor, Uh, drepturile consumatorilor au fost consolidate, într-adevăr, însă uh, lucrurile nu au fost la fel de bune în ceea ce privește transportul public local. Trebuie să subliniem cât de important este să avem un transport uh, public accesibil și fiabil. De asemenea, este important să avem în vedere chestiunile demografice. Pentru cei vârstnici este extrem de important să aibă acces la mobilitate și există riscul ca aceste perioade să, persoane mă să fie excluse. Așadar, este o privire de ansamblu, o introducere uh, a proiectului de raport pe care l-am uh, pregătit. Aștept discuțiile care sper să fie vii și vor conduce, sper, la rezultate pozitive în beneficiul consumatorilor. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Cred că putem să discutăm, să vreau să spun acum că problema uh, raport, uh, rapoartelor din proprie uh, inițiativă este discutată, este importantă și cred că ați concentrat multă informație în raportul dumneavoastră. Doamna Galpenci, pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Salut abordarea cuprinzătoare a domnului Weidenholzer pe care tocmai ne-a prezentat-o. Mă bucur că în fine avem un raport pe această temă importantă. Propunerea ar fi utilă nu numai pentru consumatori și organizațiile care luptă pentru drepturile acestora, dar și pentru parlamente și guverne. Uh, au fost bine stabilite prioritățile uh, energia, uh, transportul public. Cred că există uh, este necesar un raport care să reducă inegalitățile între consumatori. Consumatorii europeni se confruntă cu uh, o, serie de probleme, cum ar fi liberalizarea. Toate acestea cer un plus de uh, transparență, de comparabilitate a informațiilor. În esență, sunt de acord cu raportorul uh, pe următoarele puncte. Trebuie să susținem un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, care presupune uh, să lucrăm îndeaproape cu organizațiile de protecție a consumatorilor, să avem o definiție a furnizorilor de servicii de utilități la nivelul uh, european, apoi uh, liberul acces la aceste servicii. Am câteva sugestii la puncte concrete. În primul rând, energia. Sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul privind liberalizarea pieței energetice. Este necesar să asigurăm drepturile uh, consumatorilor la Uh, prețuri acceptabile și metode transparente de a transfera costurile de investiții către consumatori, pentru că au fost uh, create monopoluri în acest sens uh, și acest lucru nu permite consumatorilor să aibă o imagine clară. Susțin trecerea la energia regenerabilă pentru a asigura viabilitatea și susțin uh, transparența facturilor în acest domeniu. Mă preocupă faptul că, în general, sistemul telecomunicațiilor apare în acest raport Cred că acest aspect trebuie discutat în continuare. Câteva cuvinte despre serviciile poștale. Este important să sporim uh, competitivitatea ca să acoperim toate zonele, mai ales cele rurale, cu servicii poștale. De asemenea, recomand Comisiei să studieze impactul liberalizării serviciilor postale în ultimul rând, transportul public ca serviciu de bază trebuie să fie disponibil la prețuri rezonabile în toate zonele, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice. În general, raportul este echilibrat, însă, sigur, voi depune amendamente pentru a Uh, completa acest uh, raport cu zone tematice concrete pe care le-a menționat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vielen Dank. Ich möchte mich beim Berichterstatter für die bisherige gute Kooperation bedanken. Ich sage das deshalb, weil ich... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru colaborarea excelentă de până acum, dar vreau să vă spun că nu putem sprijini acest raport și vom vota împotrivă din următoarele motive. Intervenim aici în domenii care țin foarte limpede de competența statelor membre în conformitate cu tratatul de la Lisabona și lucrurile nu ar trebui să se schimbe. Comisia nu acceptă întotdeauna acest lucru. Când mă gândesc la directiva privind uh, apelurile de ofertă și serviciile de utilități, îmi dau seama că trebuie să se spună la articolul 14 trebuie să ne amintim că la articolul 14 din tratat se spune că este la latitudinea statelor membre. Deci aici este vorba de competența statelor membre. Statele membre au uh, um, competența de a defini serviciile de interes general, modul în care trebuie înființate și finanțate acestea, bineînțeles, în conformitate cu legile din domeniul asistenței și a subvențiilor iar uh, noi am submina prin acțiunile noastre acest drept al statelor membre. Iată de ce nu putem vota pentru acest raport. Serviciile, în general, după părerea noastră, sunt furnizate diferit uh, în statele membre. Și nu trebuie să hotărească Europa cum să fie furnizate aceste servicii. Acest lucru ne-ar submina poziția mulți cetățeni consideră că își bagă nasul Europa pur și simplu în treburile lor. Nu este vorba doar de problema crizei economice și financiare cu care ne confruntăm. Uniunea Europeană nu uh, câștigă prea mult sprijin în unele state membre, astfel încât nu ar trebui să le dăm cetățenilor impresia că intervenim peste tot. Ar trebui să acceptăm principiul subsidiarității avem reguli foarte clar definite în tratatul de la Lisabona, iar acest subiect intră în sfera de competență a statelor membre. În momentul în care spunem că cetățenii care se confruntă cu greutăți economice ar trebui să primească ajutor, ne gândim de pildă la domeniul energiei. Dar noi transmitem semnale greșite nu ar trebui să fie încurajați să primească ajutor, ci ar trebui să fie încurajați să învețe cum să economisească energia, să primească echipamentul tehnic de care au nevoie. Deci, cum spun eu, dăm sfaturi greșite aici. Și nu cred că Europa ar trebui să, ă, să stabilească că transportul local ar trebui să fie gratuit. Acest lucru, bineînțeles, ar trebui să fie hotărât la nivel local. Dacă ă, subminăm democrația în mod direct, uh, și dacă ne amestecăm peste tot, atunci să nu ne surprindă faptul că euroscepticismul prinde teren în Europa. Democrația la nivel local este temelia sistemului nostru, iar acesta nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării în Europa. Cred că acesta este un domeniu extrem de delicat Ați vorbit uh, despre servicii de utilitate. Ar trebui să includem și apa aici, fiindcă serviciile de utilități acoperă și aprovizionarea cu apă, dar apa nu intră aici, fiindcă ne-am dat seama că acest uh, subiect este extrem de delicat, extrem de politizat și trebuie să fim foarte atenți aici. Dar uh, pentru toate acestea o să respingem acest raport. Vă mulțumesc. Domnul uh, Ceațimacachis este aici, sunt raportor din umbră? Da, sunt aici în numele lui Ole Schmidt, care este raportor din umbră. Dați-mi voie să vă prezint poziția lui. mulțumesc domnului raportor pentru o poziție foarte cuprinzătoare, dar Crede că mai ar trebui folosit uh, termenul consumator vulnerabil cu mare atenție, fiindcă dacă toți consumatorii sunt percepuți ca fiind vulnerabili, nu putem să-i ajutăm pe cei care într-adevăr au nevoie de ajutor. Pentru majoritatea consumatorilor, informațiile potrivite sunt suficiente. Cum ar defini raportorul acest concept? Apoi, SIG pot fi folosite diferit în diferite state membre. Eh, Ole Schmidt este, de, este de, de acord cu raportorul că trebuie să fie rezolvată această problemă, dar nu neapărat la nivel legislativ. Și apoi energia este un domeniu foarte important, iar statele membre trebuie să aplice deja cadrul legislativ existent pentru a avea uh, o piață energetică internă care funcționează cum trebuie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Știu că și doamna Gebhardt dorește să ia cuvântul, dar aș dori să iau, câteva, să iau uh, cuvântul câteva clipe ca raportor din umbră. Acest raport, în forma sa actuală, nu se bucură de sprijinul nostru uh, și sunt de acord cu ce a spus doamna. Înțeleg foarte bine ce a spus doamna Arule. Aș dori dacă îmi permiteți, să am o atitudine pozitivă, spunând că, într-adevăr, sunt de părere că trebuie să ne concentrăm neapărat pe subiecte care țin de competența comisiei noastre. Și doamna Galpelci uh, a depășit aceste competențe. Comisia noastră nu se ocupă de uh, energie regenerabile, Energie regenerabile. Noi ne ocupăm de chestiuni legate de consumatori. Sunt unele probleme de transparență și uh, chestiuni legate de energia nepoluantă și unele afirmații făcute în legătură cu produsele nepoluante, iar acestea merg mână în mână cu modul în care companiile energetice oferă um, pachete de izolare termică și așa mai departe, iar acestea, după mine, sunt uh, chestiuni asupra cărora ar trebui să ne aplecăm într-adevăr colegii care se ocupă de chestiuni legate de energie. Apoi, în ceea ce privește uh, trecerea de la operator la altul, uh, nu știu dacă ați analizat, uh, colegul nostru dacă a analizat acest, dosarele noastre privind acest subiect, privind energia, privind transportul din ultimul mandat și multe informații de acolo, multe lucruri pe care le-am menționat acolo, sunt încă de actualitate, deci ar fi bine să se facă referire la acestea, fiindcă nu am plecat de la zero aici. Acum, în termeni mai generali, și vă rog să mă contraziceți dacă considerați că așa este, dar ați spus, uh, ați vorbit despre uh, faptul că uh, drepturile consumatorilor de bază care acoperă serviciile de utilitate ar trebui armonizate. Spuneți asta în primul aliniat și doamna Gebhardt a fost implicată aici, dar directiva privind drepturile consumatorilor are deja în sfera sa de aplicare drepturile de bază ale consumatorilor referitoare la serviciile uh, de utilități. Deci am înregistrat progres. Acum întrebarea care se pune ține de al treilea punct pe care l-ați ridicat. Este vorba de faptul că protecția consumatorilor stă în picioare numai dacă drepturile consumatorilor pot fi exercitate. Iar această chestiune este una mai amplă care, asupra care trebuie să pună accentul, fiindcă cred că, că sfera uh, raportului dumneavoastră care sunt de acord este faptul că se pune accent pe mai multe domenii, mai, multe, mai mult accent pe drepturile consumatorilor, dar în alte uh, domenii domenii unde sunt furnizate servicii de utilități avem nevoie de mai multă atenție uh, în ceea ce privește drepturile consumatorilor. Iar aici, uh, vă rog să citiți raportul meu privind telecomunicațiile, fiindcă am avut ieri o audiere unde am discutat despre drepturile consumatorilor în domeniul telecomunicațiilor. În domeniul telecomunicațiilor am ajuns la un acord asupra unui cadru comun privind drepturile consumatorilor, dat fiind natura acestui, acestei piețe. Uh, Uh, și am încercat să oprim fragmentarea acesteia în acest fel, astfel încât multe chestiuni privind um, uh, trecerea de la un operator la altul și chestiuni legate de transparența prețurilor și um, oferte de prețuri, de, de compararea prețurilor și uh, neutralitatea internetului, bineînțeles, chestiune. Uh, avem acum uh, un, un, un proiect de document în acest sens. Am considerat că în acest domeniu Uh, iată, desfășurăm activități similare în paralel și este important să nu ne suprapunem aici cu activitatea mea pe care o desfășur în numele uh, Comisiei. În ceea ce privește serviciile posta, poștale, este valabil acest, același lucru. Avem un raport aici și o, o comunicare de la DG uh, Markt în ceea ce privește livrarea coletelor. Aceasta este de mare relevanță aici, iar răspunsul nostru a ridicat unele aspecte privind transparența prețurilor pentru consumatori, mai ales în ceea ce privește livrarea de colete care se aplică și pentru uh, livrarea de corespondență consecvență, iar și aici ar trebui să existe o oarecare consecvență. Iar într-un astfel de raport, cred că trebuie să, să nu se facă sub nicio formă afirmații politice uh, care să creeze conflicte, de exemplu că uh, că nu se uh, creează beneficii pentru uh, consumatorii. Uh, nu cred că se poate spune așa ceva și și nu cred că își găsește locul astfel de idee în raportul acesta privind drepturile consumatorilor. Deci vă rog uh, să vă gândiți la acest lucru și să, uh, și să ne gândim de pildă în ceea ce privește transportul. Doamna Rule a vorbit despre serviciile de aprovizionare cu apă. S-a, s-a, făcut, uh, foarte, s-a făcut foarte multe eforturi și în ceea ce privește transportul aerian, un, un domeniu pe care îl abordăm și acum. care reprezintă, bineînțeles, servicii de transport foarte importante, poate nu sunt servicii publice, așa cum sunt cele pe care le aportați dumneavoastră, dar același lucru este uh, valabil și în ceea ce privește transportul pe căile, uh, pe căile navigabile. Deci, uh, cum spuneam, uh, mai e nevoie de lucru pe marginea acestui uh, document. Uh, suntem gata să vă ajutăm și eu și colegii mei, dar vom înainta foarte multe amendamente pentru a reuși să transformăm acest uh, document într-unul pe care grupul meu îl poate accepta și, bine, nu numai grupul meu și altele. Acum, uh, dau cuvântul doamnei Gebhardt. Mai dorește să ia cineva cuvântul? Uh, Mrs. Gephardt. Dau cuvântul, doamne Gephardt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru foarte bună colaborare. Am citit textul și vreau să vă spun că nu cred că ne depășim uh, competențele europene în acest domeniu. Trebuie să ne gândim cum pot fi ocrotite drepturile consumatorilor în ceea ce privește uh, furnizarea de servicii de utilități. Acest uh, lucru este unul foarte bun și ar fi păcat să respingem din prima acest raport. Din potriva, ar trebui să ne asigurăm că se furnizează cum trebuie aceste servicii și că furnizarea lor este garantată. Am asistat în trecut în Polonia și în Republica Cehă la um, um, situații în care s-au oferit servicii de furnizare de energie consumatorilor și nu putem să spunem pur și simplu avem deja regulile. Parlamentul European, trebuie să atragem atenția asupra faptului că uh, nu trebuie să diminuăm uh, presiunea pe care o facem și în ceea ce, în ceea ce privește serviciile poștale. Liberalizarea a dezavantajat uh, consumatorii într-o oarecare măsură. Ne confruntăm cu asta zi de zi când vorbim cu consumatorii în Germania. De curând am avut o dezbatere foarte largă uh, pe marginea acestui subiect, fiindcă documente electorale foarte importante nu au fost trimite uh, prin poștă în mod normal, în unele circumscripții, ci printr-un anumit uh, furnizor de servicii poștale, privat, iar uh, cei care erau în vacanță nu au putut să voteze prin poștă, fiindcă nu au primit aceste documente prin poștă. E adevărat, doamnă Rule, că acestea sunt chestiuni foarte importante legate de drepturile consumatorilor pe care trebuie să le ridicăm uh, nu putem să spunem, hai să lăsăm balt acest raport. Trebuie, într-adevăr, să ne gândim în ce direcție vrem să ne îndreptăm în acest domeniu și, și să ne gândim ce soluții dorim să găsim în acest domeniu pentru a ne asigura că serviciile uh, publice de bază și serviciile de utilități pot fi furnizate în mod adecvat consumatorilor. Raportul, raportul este un început bun. Și uh, vreau să-i spun domnului raportor din capul locului că chestiunea referitoare la acțiunile colective trebuie să fie discutată mai pe larg. Vom înainta un amendament în acest sens. Nu putem să spunem că nu, nu e bun, nu e bun, nu putem să facem asta. Trebuie să ocrotim drepturile consumatorilor, trebuie să analizăm îndeaproape uh, situația, să vedem unde e loc de mai bine. Fiindcă nu toate Um, serviciile de utilități sau, sau sunt servicii de, de uh, interes economic general, foarte multe servicii, din păcate, au fost liberalizate și trebuie să ne asigurăm că, um, că consumatorii nu au de pierdut din această cauză. Domnul președinte, mulțumesc, iată, lucrurile s-au înflăcărat puțin. Domnul Colin Langen dorește să ia cuvântul? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succintă. Nu sunt de acord cu ce a spus doamna Gebhardt. Da, uh, poate unii consideră că nu este o idee bună să se liberalizeze acest sector, dar trebuie să facem o diferență între, între chestiunile care țin de competența Europei și cele care uh, țin de competența autorităților locale. Europa încearcă să reglementeze în multe domenii, iar uh, Asta nu înseamnă că se asistă la o respingere a Uniunii Europene în statele membre. Domnule Barroso, domnul comisar Barroso a spus că Europa trebuie să, uh, trebuie să se ocupe de chestiunile care țin de competența Uniunii Europene iar chestiunile care țin de competența autorităților naționale trebuie lăsate acolo, iar aici avem nevoie de uh, o soluție la nivel național, fiindcă așa stipulează și tratatul de la, de la Lisabona și uh, trebuie să lăsăm aceste competențe acolo unde uh, le este locul. Asta am spus, uh, uh, doamna Gephardt. Da, <laughs> cum spuneam, avem o discuție aprinsă, v-ați dorit o discuție aprinsă și iată că o avem. <laughs> Vă mulțumesc foarte mult. Bun. Sperăm să avem o reuniune a raportorilor din umbră la fel de intensă și acum avem, avem 5 minute. Haideți să dăm cuvântul doamnei Tremblin Începem cu doamnele și, și apoi să-l ascultăm și pe domnul Pocimaschi și să ascultăm părerea sa privind serviciile post, poștale. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor, uh, domnule raportor. În primul rând, uh, dați-mi voie să mulțumesc domnului raportor, raportor pentru acest proiect de raport și mulțumesc și colegilor dumneavoastră care au luat cuvântul în această dimineață. Uh, după cum știți, din luna iulie avem un comisar care se ocupă de politica uh, consumatorilor, iar uh, numirea unui comisar uh, foarte angajat în acest domeniu dovedește cât de importantă este politica consumatorilor, mai ales în vreme de criză. Domnul comisar a stabilit prioritățile sale, printre care ajutorarea consumatorilor de a avea oferte mai bune în anumite sectoare, printre care energia, telecomunicațiile și transportul. Acestea sunt domenii care sunt acoperite de acest raport. Bineînțeles, recunoaștem în egală măsură la comisie faptul că acest raport acoperă o serie foarte largă de subiecte. Unele sunt orizontale, altele sectoriale și așa cum a spus deja, unele s-ar putea să nu țină de competența Uniunii Europene încă. Cu toate acestea, dezbatem acum, la nivel intern, despre modul în care putem să oferim un răspuns acestui raport. Acum uh, aș dori să vă spun următorul lucru. Domeniul energiei, care a fost semnalat ca fiind un domeniu foarte important, Aici aș dori să fac referire la activitatea derulată în cadrul al, cel, al celui de-al treilea uh, pachet energetic și directiva privind eficiența energetică în cadrul uh, forumului energetic, iar, în, iar pe data de 16-17 decembrie vom uh, publica două rapoarte ale părților implicate din partea Comisiei, care au fost uh, întocmite alături de părțile implicate, autoritățile de reglementare, organizațiile consumatorilor și mediul de afaceri, în ceea ce priv- pe, pe, pe, tema, pe două teme foarte importante care se regăsesc și în acest raport. Este vorba despre facturile electronice și gestionarea datelor personale chestiuni care fac referire la transparența prețurilor, uh, portabilitatea datelor, uh, comparabilitatea și alte chestiuni uh, care au fost ridicate. Vă mai fi publicat un raport privind vulnerabilitatea consumatorilor în cadrul aceluiași eveniment. Și sperăm că aceste documente vă pot uh, ajuta și pot reprezenta un răspuns din partea Comisiei. De ce spun asta? De ce fac referire la aceste lucruri? Fiindcă există deja legislație în vigoare care trebuie să fie pusă în aplicare. Comisia, adică uh, DG Sanco și eh, DG NR cooperează foarte strâns pentru a se asigura că regulile care există deja sunt aplicate și colaborăm îndeaproape și cu statele membre pentru a ne asigura că se întâmplă așa ceva. Iar scopul acestor rapoarte este de a prezenta cele mai bune practici pentru a oferi posibilitatea de de a imita cele mai bune practici în unele state membre, în alte state membre pentru a grăbi progresele oferite uh, consumatorilor de procesul de liberalizare a acestui sector, fiindcă avem date care dovedesc și știm foarte bine acest lucru că situația diferă de la un stat membru la altul, dar în termen general domeniul energetic este un domeniu unde consumatorii nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă. În egală măsură, Există și pachetul telecomunicațiilor, bineînțeles. Aceasta este, este o propunere care acum în, în, des, în desfășurare și s-ar putea ca aceasta să răspundă unor, unor îngrijorări din acest raport și, bineînțeles, există și alte domenii care trebuie analizate mai îndeaproape. Derulăm în egală măsură și un studiu la DG Sanco în ceea ce privește vulnerabilitatea consumatorilor, unde punem accent asupra noilor cazuri de vulnerabilitate care se fac simțite în majoritatea sectoarelor la care se face referire în acest raport. Vom putea oferi unele date și informații pe viitor în ceea ce privește acțiunile pe care trebuie să le întreprindem cu toții. Vă mulțumesc și aș dori să dau acum cuvântul colegului meu de la uh, Direcția Generală Piața Internă. Domnule um, Domnul președinte, i-aș ruga pe colegi să facă liniște respectându-i pe invitații noștri. Există multă gălăgie în zona aceasta. Să v-aș ruga să vă purtați discuțiile în exterior dacă e absolut necesar. Domnul Borcimaschi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, stimați eurodeputați. Sunt îngândat să fiu astăzi aici și aș vrea să vă spun doar câte ceva despre serviciile poștale. Ați menționat în raportul dumneavoastră că serviciile poștale universale trebuie garantate la prețuri rezonabile, la o calitate sporită pe întregul teritoriu al unui stat. Potrivit unui recent studiu VIX, din luna august acestui an, evoluțiile din sectorul poștal 2010-2012, serviciile universale de poștă, sunt garantate în toate cele 28 de state membre ale Uniunii, așa cum o prevede și directiva. În 1992, prin Cartea Verde, s-a demarat această reformă a serviciilor poștale și iată, s-a derulat în mod coerent mai multe considerente din directivă care au fost introduse tocmai de Parlamentul European, anume considerentul 19, 20, 21, 22, subliniază tocmai importanța rețelelor poștale rurale eh, la capitolul infrastructură. Trebuie, deci, să fim foarte atenți la aceste aspecte. În ce privește protecția consumatorilor, sectorul poștal, articolul 19 directivei prevede proceduri atât interne cât și externe de depunere de plângeri, atât pentru servicii universale cât și pentru celelalte. E vorba, repet, de articolul 19 al directivei și se aplică la, to- la toți furnizorii de servicii poștale, inclusiv uh, cei din afara Serviciului Universal de Poștă. În ce privește condițiile de muncă, trebuie să menționez că directiva prevede în mod explicit posibilitatea pentru autoritatea de reglementare să intervină în cazul în care nu sunt respectate condițiile de muncă. Acest element este esențial potrivit articolului 2.19 din directiva. Și, practic, e vorba de o inovație aici. Dacă vă amintiți, am adoptat-o cu un larg consens. Peste 500 de eurodeputați uh, au votat pentru uh, această prevedere. În ce privește rezultatele unei eventuale liberalizări, domnul președinte s-a referit la aceasta, nu există încă niciun studiu care să confirme că liberalizarea a dus la uh, un eșec sau la structuri care să fi fost dezintegrate. Sunt conștient că liberalizarea poate nu a adus toate efectele pozitive pe care noi uh, ni le doream și că imaginea de ansamblu este una diferențiată. Dar anul viitor Comisia va lansa uh, uh un nou raport de implementare. Suntem în plină redactare a acestuia și vă asigur că vom Uh, oferi o evaluare obiectivă a rezultatelor. Nu sunt uh, înalt sau negru, așa cum poate unii s-au temut sau alții și-au dorit, ci sunt și suficiente zone gri, dar vă asigur că monitorizăm situația foarte atent. În ce privește condițiile sociale acum, trebuie să ținem seama că domnul comisar Barnier a lansat forumul serviciilor poștale, unde se reunesc sindicate, actori, operatori, parlamentul, tocmai pentru a aborda toate aceste teme. Există și un comitet pentru dialogul social care reunește partenerii sociali din sectorul poștal. Suntem conștienți de importanța acestui aspect și urmărim și aceste aspecte sociale în raportul nostru de implementare. Sunt elemente importante pentru noi. Știm că este o afacere care se adresează cetățenilor, e vorba de poștașul care vine la fiecare dintre noi acasă de 5 ori pe săptămână, peste tot în Uniunea Europeană. E inclusiv o parte importantă a economiei europene. Și vă asigur că și noi uh, ne dăm tot interesul pentru acest sector și uh, urmărim ce se întâmplă în contextul raportului de implementare. Domnul președinte a mai menționat și uh, livrarea integrată a coletelor. Înainte de finele anului uh, vom pune la dispoziție o uh, foaie de parcurs unde subliniem nevoia de a ține seama de condițiile de muncă și respectarea acestora. În uh, procedurile de consultare. mi s-a atras atenția din partea sindicatelor și vă asigur că uh, ținem seama de condițiile de muncă. Uh, nu e vorba uh, într-atât de serviciile universale de poștă, ci uneori atunci când e vorba de firme mari și nu am să dau nume, Presa a raportat diverse cazuri, anumite, uh, anumite firme subcontractate pot uh, încălca condițiile de muncă. Ultimă observație, chiar azi dimineață am citit acordul dintre marile partide politice care s-au coalizat. Și acest acord asigură că serviciile universale de poștă, la prețuri uh, garantate, trebuie menținută pe întreg teritoriul Germaniei. Deci urmărim evoluțiile din fiecare stat membru. Și vă asigur că raportul nostru de anul viitor va fi obiectiv și o bază pentru discuții viitoare cu dumneavoastră și așteptăm în continuare cooperarea între instituțiile noastre. Mulțumesc. Președintele. Doresc să mulțumesc domnului Bocinski și doamnei Piorun pentru prezența lor azi aici. Acum am să dau domnul Winhot să răspundă pe scurt, pentru că, iată, suntem deja în timpul de votare și să ne confirme calendarul. Sau pot să fac chiar eu. Mulțumesc. Spune domnul raportor Wedenholzer. Cred că e imposibil să discutăm pe fond fiecare punct ridicat azi în discuție, însă mulțumesc colegilor mei și comisiei pentru dezbaterea foarte interesantă, pentru uh, indicațiile pe care mi le-ați oferit. Mă bucur de această dezbatere, care va continua să fie intensă, nu mă îndoiesc. E adevărat că putem intra și în controverse, e normal, într-un parlament, nu așa? Însă, continui să cred într-un bun nivel al cooperării și discuția vie confirmă posibilitatea acestei cooperări. Aș ruga totuși colegii să nu spună un nu din start, doamnă Râle. Nu trebuie să intrăm uh, cu stângul într-o într, discuție. Sigur, ne dorim cu toți mai multă Europa. Uh, și uneori aspecte negative eh, pot să apară prin intervenția europeană, dar acum, cred eu, intervenția europeană trebuie să palieze anumite carențe și aș invita eh, pe colegi la ședințele cu raportorii din umbră, unde putem intra în profunzimea subiectului. Vă mulțumesc! Domnul președinte, sunt de acord Cred că a fost o discuție foarte bună și vom continua să cooperăm și cu siguranță vom avea timp de a aborda și detaliile. Amendamentele se pot depune până pe 10 decembrie. Le vom analiza la ședința noastră uh, din ianuarie, 22 sau 23 ianuarie și apoi vom vota în 11 februarie, așa încât să putem merge cu textul în plenară înainte de alegeri. Mă bazez pe angajamentul dumneavoastră. Cred că e și ultimul nostru raport uh, din propria inițiativă. Cred că toate au fost niște contribuții importante la dezbaterea politică. Prea bine. Haideți să trecem atunci la vot și urez bun venit tuturor colegilor care ni s-au alăturat, uh, special membrilor supleanți. O să încercăm să facem votul cât mai plăcut și pentru dumneavoastră, mai ales că nu sunteți cu noi uh, chiar tot timpul. Sper că toată lumea are cartela de vot asupra sa, pentru că vom avea nevoie de cartele. Vă atrag atenția că astăzi voi vota și eu numele grupului meu politic, nu o fac întotdeauna, de aceea vă previn. Primul raport este un aviz pentru Comisia TRAN, implementarea sistemului e-call interoperabil la nivelul UE. Imediat după votare vom avea uh, niște prezentări asupra aspectelor cele mai importante, asupra, acest, asupra sistemelor de navigare. V-aș invita deci să rămâneți alături de noi și după votare, dacă aveți timp. Cei care nu ați urmărit acest raport, E vorba de un raport care vizează implementarea noilor tehnologii în uh, construcția vehiculelor. Cele două rapoarte, deci, se completează unul pe altul. Haideți, deci, să trecem direct la votare. Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la articolul 1, amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 11 a fost retras. Amendamentul 12 are și un amendament oral din partea domnului Weidenholzer, care cred că este acceptat. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la considerent, amendamentul 4. Îmi cer scuze, scuze spune președintele, amendamentul 3, tot la articolul 1a, din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 8. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Deschid acum votul electronic pe ansamblul textului. Votul e deschis. 32 de colegi votează. 34 mai e cineva care nu a votat? 34 de cartele, doar 33 de colegi care votează și 28 pentru, 5 împotriva, 0 abțineri, se adoptă. Mm, felicităm pe doamna Senalova. Trecem acum la raportul domnului Coferati. Un aviz uh, pentru Comisia Jurii dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari. Domnule Coferati, doriți să luați cuvântul în calitate de raportor? Nu? Atunci trecem direct la vot. Și începem cu amendamentul 36. Cine este pentru? Cred că verificăm electronic. Amendamentul 36. Vot deschis. V-aș ruga să votați mai repede în momentul în care vă introduceți cartela. Mai există o cartelă fantomă și se adoptă cu o diferență de un vot, 17 la 16. Cineva are o cartelă în plus cumva? Deci se adoptă. Amendamentul 37 cu amendament oral. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru. Îmi cer scuze, spune președintele, un vot pe părți. Partea 1 a compromisului 1. Cine este pentru împotrivă? Se adoptă. Partea a doua a compromisului 1. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge cu o diferență de un singur vot. Toate celelalte amendamente devin caduce și sărim la pagina 4 a listei de vot, la amendamentul 12 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 56 devine caduc. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14 din partea raportorului. Vot deschis. Vot electronic deschis. Vot închis și se adoptă. Amendamentul 60 Vot deschis. Votul e acum închis și se respinge amendamentul 61 cu amendament oral din partea raportorului. Votul e deschis. Votul e închis și se respinge. Compromisul 1A. Se pare că a fost adoptat automat odată cu compromisul 1 și atunci trecem direct la considerente, amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? A, se adoptă. Compromisul 5. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 29. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă se adoptă. Deschid acum votul electronic asupra raportului astfel amendat. Încă un vot. Votul e acum închis. Și se adoptă cu 29 de voturi pentru, 3 împotrivă. Mulțumim mult, domnule Coferati. Great, idea. Eh?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 Those in favour. Amendment 1. Amendamentul 1. Titlul raportului. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Deci 55 devine caduc. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Comisia MPL 20. Ample 20. Adoptat. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul compromis 30 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 6 Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 13 cu un amendament oral pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 14. Cred că este o relocare. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul compromis 11 pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 16 al raportorului pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul compromis 7 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul compromis 8 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul compromis 9 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 20 este un amendament tehnic. Ample 23 cu un vot pe părți cerut de S și D. Partea 1. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 16 pentru 16 împotrivă. Partea a doua devine caducă, deoarece prima parte a fost respinsă. Așadar, amendamentul 124 al domnului Trașcovski, da, devine uh, caduc. Amendamentul compromis 13 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, adoptat. 25 uh, Ample s-a deschis votul la Ample 24. Votul s-a închis, respins. Ample 25 pentru împotrivă, în mod clar respins. Ample 26 și 27 132 cu un amendament oral pentru împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic. A fost foarte strâns, așa încât verificăm electronic. Votul s-a închis. A fost uh, respins. Mă bucur că am verificat. Amendamentul de compromis 15 pentru împotrivă. Adoptat în mod clar. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, adoptat. 137 este acoperit. 25 amendament tehnic trebuie să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul de compromis 17. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Trecem la amendamentul 26 al raportorului. Cine este pentru adoptat? Ample 30, ca un supliment la 26, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins cu un vot. Am ajuns la 143 a devenit ca duc, 147. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul de compromis 18. Pentru, împotrivă, adoptat. 28 al raportorului pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 20 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 21 este acoperit de anterioarele amendamente de compromis. Așa încât mergem la uh, amendamentul 158 al doamnei Pietikainen. Deschidem votul. 158 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Uh, acum Ample 31, votul s-a deschis la 31. Votul s-a închis. Adoptat cu un vot diferență. Amendamentul de compromis 22 pentru împotrivă. Adoptat. 164 pentru Trebuie să verificăm electronic. 164. S-a deschis votul. 19 pentru, 14 împotrivă. Amendamentul de compromis 25 pentru, împotrivă adoptat. Ample 33 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 34 nu trebuie supus la vot. Am ajuns la un, un vot în bloc, titlu și alte aspecte, deci uh, le pun la vot. 30, 34, 35 și 37. Sunteți de acord? Toată lumea este mulțumită? Nu, compromisul există în continuare. Ordinea doar s-a schimbat. Dacă vă uitați, 34, 35 și 37 nu sunt în compromis. Deci, cine este pentru? Împotriva? Adoptat în mod clar. Amendamentul de compromis 23. Pentru? Împotrivă? Adoptat. Dacă dați pagina, am votat 34-35 așa încât ajungem la amendament de compromis 24. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. 183 acum pentru, împotrivă, adoptat. 37 a fost parte din bloc, amendamentul de compromis 26 pentru, împotrivă, adoptat în mod clar. Ajungem la amendamentul 39 al raportorului. Pentru, împotrivă, adoptat. Cult 13 devine caduc, deci ajungem la 35, Ample 35. S-a deschis votul la Ample 35. Deci avem 34 de persoane care votează. Respins. 187 devine caduc. Deci merge la amendamentul de compromis 29, celălalt a devenit caduce. 29. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Trecem acum la considerente. Considerentul 1, amendamentul 56. Pentru? Împotrivă? Și Ample 1 este inclus aici. Deci 56 și M 1. Cine este pentru, împotrivă, adoptat în mod clar. 2 și M 2 au fost uh, automat adoptate cu celelalte amendamente. 58 devine caduc, 57 devine caduc, cult 1 devine uh, caduc, 59 devine caduc și trecem la 60. Bun. Deci, amendamentul 60 al domnului Moraes. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 61 N și Ample 3. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 62 devine caduc. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, adoptat. Cult 2. S-a deschis votul la cult 2. Votul s-a închis. Adoptat cu un vot. 64 devine caduc, la fel și Ample 5. Ample 6 este automat adoptat. 65 a fost inadmisibil, deci ajungem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat în mod clar. Amendamentul 67 și Ample 7 pentru, împotrivă, adoptat. 68 și Cult 3 pentru, împotrivă, adoptat. Cult 4 pentru, împotrivă, adoptat. 70 și Ample 8 pentru. Cred că votăm electronic. Deci 70 și Ample 8. Vă rog să votați. S-a închis votul. Adoptat. 19 pentru, 15 împotrivă. 69 este compatibil. Deci 69 Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Cult 5. S-a deschis votul la cult 5. Vă rog să accelerați puțin ritmul, vă rog. S-a închis votul. Adoptat. 18 pentru 15 împotrivă, Ample 9 este deja acoperit, raportorul amendamentului, deci mergem acum la cult 7. Sau votăm și 72. verificăm, de fapt, dacă supunem sau nu la vot amendamentul 72. Deci trebuie să votăm 72, pentru că este compatibil și nu a fost acoperit. 72 pentru, împotrivă, în mod clar adoptat. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 4 a fost deja acoperit. Votăm cult 8. Deci deschidem o votul la cult 8. Avem 35 de voturi, deci de cartele de vot mai vin oameni, 18 pentru, 17 împotrivă. 73 devine caduc, 74 al domnului Weidenholzer. Cine este pentru? Cred că trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul la 74. Votează 34 de persoane, 35, nu? Ample 11. Cine este pentru? Cred că și aici trebuie să votăm electronic. Ample 11. S-a deschis votul. Acum votul este închis. Respins cu un vot. Deci votăm 75. S-a deschis votul la 75. S-a închis votul. Respins. Este 16 la 16, deci respins. Ample 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Ample 13. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins cu un vot. Amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 78 a fost adoptat. Ample 14. Cine este pentru? Ample 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Trecem mai departe la Ample 15 cu un vot pe părți solicitat de S și D. Partea 1. S-a deschis votul. Ample 15, partea 1. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Trecem la Ample 15. deci aparent partea a doua devine caducă, este foarte complicat. Mă rog, 80 devine caduc, putem să îl votăm ca o adăugire. Deci, amendamentul 80 are o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? În mod, adoptat în mod clar. Amendamentul 6 devine caduc. 82 votăm. S-a deschis votul la 82. Votul s-a închis. Respins. 17 voturi pentru, 17 împotrivă. 83 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat în mod clar. Amendamentul de compromis 3. Nu, 84. 84. S-a deschis votul la 84. S-a închis votul, este respins. Deci, amendamentul compromis 3 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 28 pentru, împotrivă, adoptat. Mergem acum la amendamentul 92. Cine este pentru, împotrivă, adoptat și Ample 17, desigur. Amendamentul 8 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 93 devine caduc și împăr... Suntem acum la 95, care este compatibil. Amendamentul 95. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Trecem acum la anexe. cu amendamentul de compromis 5. Tot blocul din anexă aparent este acceptat. Așa încât mergem acum la blocul B, la pagina 32 pe lista de vot. Deci amendamentul de compromis 27, vot pe părți, în patru părți. Deci, amendamentul de compromis 27 în patru părți. Partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptată. Partea 2. A doua. S-a deschis votul la partea a doua. S-a închis votul și un uh, vot cu o viteză de vot uh, rapidă. Partea a treia. S-a deschis votul la partea a treia. Aș vrea să fiți la fel de rapizi ca și la partea a doua. Adoptată cu trei voturi diferență și partea a patra. S-a deschis votul la partea a patra. Votul s-a închis. Adoptată. Tot restul devine caduc și cred că mergem la votul final. Deci, votul final. Deschid votul la, pe întregul raport, pe raport în ansamblul său. Mai sunt două persoane care vor sau nu să voteze? Deci trebuie să închid votul adoptat cu 30 de voturi pentru, 3 împotrivă. Mulțumesc, domnule Hațimakakis. Vă rog să faceți uh, liniște. Vreau să dau cuvântul raportorului pentru a ne spune cum uh, uh, vede Uh, ceea ce se va întâmpla în viitor dacă se ajunge, se ajunge la o înțelegere cu Consiliul într-o primă lectură. Acest text legislativ este extrem de important, uh, cel puțin pentru 10% din populație <clears throat> care au uh, dificultăți în accesarea internetului sau a serviciilor publice. Consiliul trebuie să discute în uh, decembrie în grupul de lucru și au semnalat că vor face acest lucru. Prezidenția Elena apoi, într-un trialog în ianuarie, va încerca să ajungă la un acord cu noi. Acest lucru este fezabil, am discutat deja cu viitoarea președinție. De aceea avem o poziție puternică a Parlamentului care permite uh, președinției uh, elene să discute sau să ajungă la compromisuri în urma negocierilor. Apoi avem un uh, vot uh, în prima sau în a doua săptămână de la Strasbourg din februarie. Și dacă totul merge bine, de aceea vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne-ați dat-o pentru un vot atât de puternic. Vă mulțumesc! Președintele, mă bucură că s-au făcut progrese. Cred că trebuie uh, să uh, cereți uh, formal un mandat, de deci lucru. trebuie să se întoarcă la comisie. Sigur, puteți să aveți discuții informale, dar după aceea trebuie să solicitați un mandat. Textul trebuie să fie pregătit dacă vrem să ajungem uh, la un acord într-o primă uh, lectură și să fie supus votului în uh, aprilie. Cred că și alte comisii vor încerca să finalizeze o serie de dosare și uh, sesiunile plenare vor fi foarte, foarte pline. Trebuie să discutăm cu Secretariatul Strategie. Marci, uh, martie ar fi uh, Uh, prea uh, târziu din cauza acestei perioade de reflexie. Cred că trebuie să încercăm să ajungem la un acord în februarie, pentru că avem două sesiuni în Strasburg în luna februarie. Ideea este, cât privește strategia noastră, dacă începem negocierile pe baza acestui raport imediat, sperăm că ajungeți la un acord cu Consiliu și apoi uh, veniți uh, cu textul uh, final și îl supunem în plenare. Dar că este un text legislativ convenit cu Consiliul și îmi trimit o scrisoare cred că o scrisoare de acord, cred că este nevoie de două luni pentru pregătire. Deci este un text în mod evident foarte complex, însă este o hotărâre pe care trebuie să o las după prima rundă de discuții cu Consiliu, să vedeți care sunt perspectivele de a se ajunge la un acord. E clar? Oricum, coordonatorii trebuie să discute amănunțit, pentru că este o chestiune care ține de prerogativele grupurilor uh, politice. Deci trebuie să uh, supuneți uh, propunerea grupurilor politice, dar trebuie să discutăm în mod formal, după care vă invităm la întâlnirea coordonatorilor cu acordul tuturor uh, raportorilor din umbră pentru a vă prezenta propunerea. Așa funcționează sistemul. Andreas Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor pentru munca lor, în mod deosebit uh, raportorului din umbră pentru ultimul uh, vot, raportul domnului uh, Ceatimakakis. Au făcut o treabă foarte bună. Domnul Trașkovski a fost numit uh, ministru în Polonia pentru afaceri digitale. Suntem mândri de acest lucru. Probabil că este ultima oară când se află în rândul nostru în această calitate. Îi urăm succes uh, în viitorul uh, său mandat de ministru și sperăm că va continua să lucreze în interesul Europei. Îi urăm toate cele bune. Vă mulțumesc. Președintele, sunt încântat că domnul raportor Trașkovski ni s-a alăturat. O să îi dau uh, cuvântul pentru ultima oară în această comisie. Regret acest lucru, dar pe de altă parte îl felicit călduros pentru numirea sa. Vă mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește raportul privind accesibilitatea, uh, cel puțin un stat membru uh, va susține acest raport și va accelera munca asupra lui. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru anii de colaborare și, în esență, sper că vom menține legătura și voi avea grijă ca acest lucru să se întâmple. Vă mulțumesc tuturor și să ne vedem în curând. Mai avem încă un uh, vot, un vot uh, tehnic Uh, privind uh, uh, produsele pentru construcții, regulamentul delegat. Raportul privind armonizarea legislațiilor privind echipamentele sub presiune a fost amânat. Doamna Styler, o să vă dau în curând cuvântul, așa că vă rog să mă ascultați. este uh, uh, primul regulament în urma unor acte uh, delegate. E un regulament delegat privind condițiile publicării pe un site internet a unei declarații de performanță referitare la produsele pentru construcții. Doamna Styler ne va prezenta. Este vorba de un singur vot. Adoptăm sau nu? Nu putem să aducem uh, amendamente, putem doar să-l aprobăm sau să-l respingem. Doamna Stailer o să ne povestească despre acest regulament și vom vedea cum procedăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. A fost un proces extrem de interesant și cred că raportorii din umbră au colaborat foarte bine și ne-au dat un feedback uh, ne-a spus că putem să aprobăm sau să nu aprobăm. Recomandăm să aprobăm. Am tras învățăminte din acest proces. Uh, Ceea ce avem în fața noastră este cel mai bun rezultat și cred că în viitor unul dintre lucrurile pe care le vom discuta, mai ales în ceea ce privește site-urile de documentare, trebuie uh, să vedem cum aprobăm în viitor legislația. Este o discuție pe care am avut-o recent cu Comisia și cu raportorii din umbră. Textul pe care îl avem în fața noastră uh, trebuie să fie susținut și încurajez pe colegi să facă acest lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Există și alți colegi care doresc să vorbească. Doamna Rule. O să fiu succintă. Vreau să subliniez doar că ne așteptăm din partea Comisiei să depună astfel de acte delegate uh, în uh, timp. Este un text pe care îl așteaptă toate IMM-urile pentru că legislația a intrat în vigoare în iulie, așa încât au nevoie să cunoască cât mai curând uh, aceste IMM-uri cum să abordeze partea de declarație. Suntem într-o poziție în care putem să criticăm uh, Comisia pentru că ceea ce avem acum trebuia să ne fi parvenit cu luni în urmă. Aveți uh, dreptate și rezoluția la care, uh, pe care o votăm face, un astfel, face o astfel de observație adresată Comisiei. Participanții din industrie sunt foarte nerăbdători să aibă acest document. așa cum ați spus, Comisia ar fi trebuit să uh, Uh, aprobe mai de mult acest lucru. Văd că uh, doamna Weiler dă uh, din cap afirmativ. Deci, în acest caz, sper să vă puteți afișa toate detaliile pe smartphone-ul dumneavoastră. Toată lumea este de acord. Sunt convins că produsele de construcții uh, vor face un progres. Deci votăm uh, adoptarea acestui act delegat uh, privind declarație de performanță pe un site internet. Uh, mă bucură că încă sunt mulți aici. 28, putem să închidem votul, avem un quorum. Mai vrea și altcineva să o susțină pe doamna Styler? Închidem votul. 29 uh, pentru, unul împotrivă. Oricum, adoptat în mod clar și acest lucru este important. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați venit la sesiunea de vot. Ați fost atât de eficienți uh, cu compromisurile. Avem un oaspete la ora 11, așa că nu putem să începem până la acea oră. Uh, cer scuze pentru cei care au venit ca să participe la această uh, discuție. Uh, ne revedem la ora 11 pentru uh, prezentarea de care v-am vorbit. Thank you.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 Uh, so, um, welcome again, uh, ladies and gentlemen. Um... Bine ați revenit, stimați colegi, la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi și anume un schimb de opinii cu părțile interesate, marginea uh, unui proiect foarte important și anume instalarea unui sistem ICO la bordul vehiculelor. Am avut deja un set de discuții cu doamna Senhalova, doamna raportor, Uh, după cum știți, am avut și un raport din proprie inițiativă, cam cu 18 luni în urmă. Olga, oare atât să fi fost? Oricum, e vorba de un raport prin care încercăm să uh, împingem înainte acest proiect. Cred că proiectul s-a născut, de fapt, prin 2002-2003. Suntem încântați acum să vedem că ne apropiem de o concluzie, uh, de un rezultat. Beneficiem astăzi de prezența câtorva uh, vorbitori din partea părților interesate și încercăm să examinăm în contextul amendamentelor la propunerea noastră uh, ce ține de protecția datelor, disponibilitatea sistemului Galileo și să aflăm cât mai multe despre proiectul pilot. Un lucru foarte important încercând să convingem statele membre care, eh, și nu vă ascund nimic cu asta, știți, desigur că există încă state membre care nu sunt pe deplin convinse de valoarea și potențialul salvarea vieților al unui astfel de sistem e-call la bordul vehiculelor. Sperăm deci să obținem informații suplimentare care să ne permită să mergem și mai încrezător la negocierile cu statele membre. Sunt secondat de doamna raportor Senhalova și uh, aș ruga-o pe dumneavoastră să deschidă audierea, după care vom asculta pe cei trei invitații ai noștri. Cred că dispuneți cam de 10 minute fiecare pentru prezentări, așa încât să putem apoi să ne lansăm dezbaterea și să terminăm până la orele 12. Doamna Senhalova. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în primul rând, vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Le mulțumesc pentru prezență oaspeților noștri. Vă mulțumesc pentru prezență la această reuniune unde discutăm uh, chestiuni cheie privind siguranța și securitatea pe drumurile, pe șoselele europene. și unde discutăm beneficiile pe care le, va, le aduce sistemul e-call cetățenilor europeni. Am avut uh, o sumedenie de reuniuni și de audieri pe marginea acestui subiect. Cu toate acestea, am uh, simțit că unele lucruri nu fusese lămurite pe deplin. Iar după uh, ultima mea prezentare în ceea ce privește uh, omologarea de timp pentru, de tip pentru sistemele e-call la bordul vehiculelor. După ce am ascultat întrebările și observațiile colegilor și raportorilor din umbră, m-am mai gândit uh, la acest lucru și am uh, considerat că mai e nevoie de o audiere. Aceste audieri în forma lor ne sunt foarte utile. Așa cum a spus domnul președinte, vor lua cuvântul trei oaspeți pe care avem astăzi alături de noi. Vom discuta despre cât de pregătite sunt statele membre în ceea ce privește aplicarea sistemului ECOL din 2015 Vom avea și o prezentare din partea Inspectorului pentru Protecția Datelor Private și, în egală măsură, uh, ni se va vorbi despre Galileo și relația între Galileo și ECOL. Mai întâi ne va vorbi supraveghetorul pentru protecția datelor, cu domnia sa am lucrat deja la alcătuirea amendamentelor, fiindcă știm cu toții că datele personale reprezintă un aspect cheie al acestui document. Mă bucur foarte mult că domnul Hastings își va prezenta vederile aici și vom putea discuta unele dintre concluziile sale. Din 2011, în momentul în care am preluat acest dosar, un raport din proprie inițiativă la ora aceea, iar apoi am fost raportor pentru proiectul de rezoluție. Am dat seama că acest eh, sistem eh, de urgență se bazează pe o, un card SIM eh, Mm, care nu este activ și care se activează în momentul în care sunt activate airbag-urile din uh, autoturism. Deci nu este un sistem de care, de urmărire a vehiculului în niciun caz. Uh, m-a uh, surprins sfera recomandărilor din sectorul Uh, privat, fiindcă aici ne ocupăm numai de uh, sistemul ECOL din, uh, serviciul, din sectorul public, pe baza serviciului 112. Apoi ne va vorbi domnul Andy Rook despre acest proiect, fiindcă pentru a derula cum trebuie sistemul Ecol trebuie să adoptăm nu, toate, nu numai normele necesare, ci e nevoie și de testare adecvată. Din 2011, 9 state, acum 22 de state membre, iată, derulează proiecte pilot în condiții reale care uh, uh, au ca scop verificarea normelor europene pentru e și uh, infrastructura, nivelul de pregătire a infrastructurii. E vorba de numărul de urgențe 112, după care ne va vorbi um, reprezentanta Agenției Europene GNSS, doamna Diani, care uh, ne va vorbi despre despre ca, caracterul de pregătire necesar uh, al serviciilor, inclusiv EGNOS și Galileo, pentru serviciul ICO. Unii dintre dumneavoastră ați uh, vorbit despre faptul că aceste servicii nu sunt încă pregătite pentru ICOL. Iată, aceasta este, a fost o scurtă prezentare a oaspeților noștri, cărora le dau cuvântul acum. Mulțumesc pentru această prezentare foarte clară și uh, îi urez bun venit domnului Hustings, uh, care ne-a mai vizitat uh, la comisia noastră și mulțumim pentru analizele cuprinzătoare pe, pe marginea dosarelor noastre pe care le, le devorăm aici la comisie și vă mulțumesc pentru prezență și vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru mine este o mare bucurie să mă aflu aici. Nu vin atât de des la reuniunile dumneavoastră, dar am găsit că acest subiect era unul adecvat care să solicita prezența mea. Una dintre principalele sarcini a autorității de supraveghere la protecției datelor este oferirea de consiliere în ceea ce privește legislația care are relevanță în ceea ce privește protecția datelor, iar Comisia are obligația de a uh, de a ne uh, prezenta propuneri în vederea evaluării impactului. Iată de ce uh, avem uh, consiliere în ceea ce privește impactul privind protecția datelor. În acest caz, unde există o legătură atât de evidentă între aceste două domenii, am înaintat avizul nostru la finalul lunii octombrie. Iar uh, la Libe vreau să vă spun că se discută acest subiect acum, însă am considerat că uh, mai degrabă prezența mea este necesară la Comisia Competentă de Fond decât la Libe. Doamna raportor a vorbit deja despre legătura cu datele personale și protecția datelor. Acest lucru nu este perceput de toată lumea imediat, astfel încât aș dori să subliniez acest aspect. Sistemul e-call mai ales sistemul e-call privat, privat și uh, plus valoarea, sistemul de plus valoare va fi oferită prin, această, prin aceeași platformă, va duce uh, la un proces de colectare a datelor. În ceea ce privește locația uh, autoturismelor, a șoferilor, a persoanelor uh, Um, locație geografică uh, care are un caracter delicat, care aceste informații au uh, ca scop să ne ajute în situații critice, cum ar fi accidentele, însă acestea fac parte dintr-o infrastructură care va duce la monitorizare, la urmărire a vehiculelor, indiferent dacă ne place sau nu. Deci vom avea informații uh, delicate fie că este vorba despre e-call privat, care face parte din această platformă, se vor fi uh, transmise informațiile serviciilor medicale, unde acestea vor avea o plus valoare. Am desfășurat, deci, această analiză și trebuie spus că principala concluzie care decurge este că, în ceea ce privește uh, activitățile de prelucrare a datelor personale care uh, vor uh, apărea și care deja au apărut, de fapt, fiindcă se folosește acest sistem pe bază de voluntariat deja, directiva privind protecția datelor care este în vigoare la ora actuală și care se aplică în statele, care, se, care este aplicată în statele membre, rămâne în vigoare. Noile uh, reglementări uh, privind protecția datelor se vor aplica și ele. Dar această propunere face un lucru foarte important se face trecerea de la un sistem uh, e-call 112 pe bază de voluntariat la unul obligatoriu. Sistem uh, e-call 112 obligatoriu. Și se asigură că toți producătorii de autoturisme vor, vor încorpora această, acest sistem respectând uh, caracterul privat și în mod sigur. Aici, deci, se ocrotește caracterul privat încă din, din faza de design. Așa cum arată acest aviz, există unele chestiuni restante. Și vreau să atrag atenția asupra, asupra acestora. Momentul în care legiuitorii europeni, pe baza articolului 114, iau măsuri care au consecințe asupra vieții private și uh, consecințe negative asupra vieții private, în această legislație ar trebui să existe garanții pentru a se asigura că drepturile fundamentale și principiile generale ale dreptului comunitar sunt respectate. Chiar dacă temeiul juridic este articolul 114, trebuie să fim foarte atenți la impactul pe care l-au articolele 7 și 8 al carte și articolul 16 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că se pot întâmpla două lucruri dacă aceste garanții suplimentare nu funcționează cum trebuie. Legislația care uh, va intra în vigoare uh, va, nu va fi compatibilă cu tratatele și va fi, deci, uh, pusă sub semnul întrebării, iar cei care folosesc această platformă se vor confrunta cu o problemă pe care nu o vor putea rezolva prin intermediul legislației. Acesta este raționamentul, nu este vorba doar de o situație radicală, ci e vorba aici despre faptul că trebuie să ne asigurăm că piețele vor oferi serviciile adecvate care sunt uh, uh declanșate de această infrastructură critică. Considerentele și, dispozi- și anumite dispoziții fac uh, referire la această dimensiune. Nu vreau să repet aici toate amănuntele prezente în acest aviz, poate că sunt prea multe, dar Elementul cel mai important aici îl reprezintă faptul că propunerea se concentrează în mare parte asupra serviciului e public 112. Se face o referire la e sistemul e privat, da, într-adevăr, dar acest domeniu nu uh, este aprofundat. Chestiunea, întrebarea uh, esențială care se pune, va exista uh, un, uh, un acord de folosire a acestor servicii sau nu. Pozițiile uh, de po- chestiuni de poziționare, de urmărire și așa mai departe nu sunt soluționate, sunt restante. După părerea mea, este foarte important ca această propunere să uh, să uh, depășească situația în care ceea ce se poate face în acest regulament, cum ar fi omologarea de tip, uh, de a oferi garanțiile necesare care să ofere un consimțământ informat și specific, ceea ce înseamnă că textul care pe care îl avem acum, care se referă la acest consimțământ, uh, informațiile necesare pentru acest consimțământ trebuie să se aplice uh, și altor servicii ca o prag minim de condiții. E vorba despre prevederi care ne permit uh, să vedem care este o poziție principală în ceea ce privește urma, urmărirea și monitorizarea. Este vorba de articolul 6.1 care ar trebui să se aplice acestor uh, servicii suplimentare. Și um, Câteva amănunte privind punctele care au fost ridicate acum, dacă aceste elemente esențiale fac obiectul actelor delegate și numai atât, atunci problema este că actele delegate se ocupă de chestiuni numai, mai degrabă neesențiale care nu au fost menționate în regulament. Asta ar fi principala mea cerință, și anume să depășim uh, când, când ajungem acolo să avem uh, informațiile necesare privind uh, consimțământul și ideal dacă s-ar putea informațiile oferite în documentele uh, mașinii uh, pe care, pe care nu le citește toată lumea. Majoritatea nu citim documentele mașinii și atunci nu primim aceste informații. Deci, deci ar trebui poate să ne asigurăm că în momentul în care se deschide, vorbesc aici despre uh, un GPS normal, vrem să, să, să evităm, uh, să zicem, uh, taxele de drum și așa de mai departe, să faci una sau alta, dar, dar mesajul care este, transmite este acum vă urmărim, vă monitorizăm. Vreți, sunteți de acord? Atunci continuăm. Asta este foarte important. Și introducerea unei obligativități juridice cu un efect eh, de afectare a protecției datelor și vieții private ar fi inacceptabil. Acestea fiind spuse, aș dori să vă atrag atenția asupra câteva alte aspecte pe care le-am mai ridicat deja, printre care eh, nevoia de a interzice urmărirea constantă a serviciilor care aduc plus valoare, sunt, uh, sunt de acord. Unele aspecte privind uh, datele care pot fi stocate și uh, termene de stocare, asigurarea securității procesului de, stoc, de stocare, este vorba despre omologarea de tip a tehnologiei care este incorporată vehiculelor și avem nevoie de amănunte aici, de pildă formularea poate să facă referire la măsuri în altă tehnologie și așa mai departe. Uh, și poate mai multe detalii privind accesul restricționat la date, datele fiind furnizate numai celor care au nevoie să le consulte. Este ușor să facem referire la principii generale care trebuie să se aplice și care au fost aplicate la ora actuală în majoritatea statelor membre cu oarecare diferențe și să ne asigurăm că există o abordare consecventă în piața, pe piața unică. Acest lucru este foarte important, trebuie să se facă această mențiune și să intre în, în acest proces de omologare de tip. Apoi avem două opțiuni strategice pentru a face acest lucru. Înțeleg foarte bine care este situația grea cu care se confruntă Comisia aceasta în ceea ce privește oferirea de amănunte suplimentare pe marginea acestui subiect. Dar trebuie să, uh, să la detaliile trebuie să fie pe, prim, pe linia principală uh, în prevederi, nu doar în considerente, care să permită autorităților de reglementare naționale să ofere orientări. Este vorba de grupul um, articolului 49, care este platforma autorităților de reglementare, reglementare europene, care poate oferi orientări pe care să le consulte industria. Am primit deja solicitări din partea industriei în acest sens. Am fost rugați să existe, um, uh, ca lucrurile să fie mai clare, fiindcă au nevoie de orientări. Dacă trecem cu vederea acest lucru, n-am dat dovadă de înțelepciune. Deci, Și deci trebuie să, să facem, uh, să ne ocupăm de acest uh, subiect foarte important și, uh, și să oferim aceste orientări pentru a nu complica acest document și pentru a, a fi un stimulent și a ajuta industria să-și rezolve problemele. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare realistă și clară și cred că uh, abordarea pragmatică din concluzia dumneavoastră despre ce va urma este un lucru foarte important și asta am discutat și noi. Acum vorbesc în calitate de raportor din umbră uh, și în egală măsură de președinte al comisiei. O să, um, o să luăm întrebările împreună după aceea și nu întrebări pentru fiecare vorbitor și, uh, bineînțeles, uh, sunteți bineveniți să faceți și dumneavoastră parte din, uh, să, să luați parte la dezbatere. Așa cum a spus Olga, este foarte important să se înțeleagă cât de departe au ajuns primele etape în ceea ce privește sistemul e-call. Deci avem acest proiect pilot Hero cu un nume foarte bun. Uh, iată, avem uh, avem tot felul de, de elemente mnemonice, dintre care acum avem acest proiect pilot Hero, îmi place foarte mult numele, deci vă dau cuvântul domnul Andy Rook. Mulțumesc foarte mult uh, pentru ocazia de a vorbi astăzi. This is the agenda I propose to cover. Iată punctele pe care doresc să le acord acoper, E vorba de prospectele proiectului, obiectivele, zonele tehnice pe care le-am acoperit, partea importantă a discuției în curs, calendarul și unde ne situăm în momentul de față și statutul celor 15 uh, site-uri pe care uh, le avem acum funcționale și, practic, concluziile pe care le putem trage după trei ani a acestui proiect pilot. Pentru cei care nu știu cum operează eCall, aici aveți un sumar în termeni cei mai simpli. Tehnologia telefonelor mobile încorporate în vehicule. Permite accesarea sistemelor de telefonie mobilă atunci când apare un eveniment neprevăzut, uh, fie printr-un declanșator manual, fie printr-un automat, uh, vehiculul transmite un semnal către un centru care permite deschiderea unui canal de comunicare uh, direct cu vehiculul. Iată, în termeni cei mai simpli. Toate apelurile trec prin rețeaua 112, în niciun caz apeluri private sau servicii din partea unor terți. Lucrurile trebuie să fie foarte clare aici. Acesta este uh, prospectul proiectului. Am început în ianuarie 2011 și vom, uh, îl vom încheia în decembrie 2014. 15 situri pilot operează în întreaga Uniune Europeană și state asociate. Am primit o finanțare de 8 milioane de euro la o rată de 50%. Există, deci, un angajament clar al partenerilor implicați în proiect. Și avem în total 82 de parteneri. Includem aici și cele 15 situri. În plus, odată cu cel de-al doilea proiect Hero, am abordat câteva state membre și state asociate care aveau nevoie de asistență pentru a înțelege ce este e-call și pentru a permite rețelelor lor mobile și uh, întregi arhitecturi a, uh, um, a, a PSAP. Trebuie notat că inclusiv Rusia dispune de un sistem similar și cooperăm cu ei. Iată siturile pilot. Îmi pare rău că Israelul nu figurează pe hartă. Vedeți însă aici siturile operaționale și pot să vă spun că harta a fost schimbată chiar săptămâna trecută pentru că și Irlanda este un partener asociat și ei acum primesc asistență pentru a înțelege cum uh, pot um, deveni interoperabili cu sistemul ICOL. Vedeți aici obiectivele proiectului uh, Hero 2. Hero 1 a avut o abordare mai degrabă academică atunci când eu m-am alăturat uh, proiectului. Am revizuit obiectivele așa încât să le simplific cât mai mult. Dorim să uh, demonstrăm în ce fel uh, putem extinde la întreaga Uniune Europeană uh, sistemul ECOL să pregătim infrastructura în statele membre, să stimulăm investițiile în sistemul ECOL și să încercăm o adoptare mai largă a sistemului, lucru pe care l-am reușit și prin siturile pilot. Ați auzit deja câte ceva despre uh, diversele soluții ECOL posibile. Ținta noastră e de a avea un sistem pan-european e-call bazat pe uh, numărul 112, care ar trebui să fie uh, operațional până în 2015 pentru vehicule uh, tip M1N1, adică autoturisme și uh, vehicule de tip N1. Totuși, Comisia Europeană ne-a sugerat să fim mai ambițioși, așa încât încercăm să mergem mai departe și uh, încercăm să prospectăm posibilitățile pentru camioane și uh, transportare de produse periculoase. De asemenea, uh, vehicule pe două roți și analizăm și tehnologiile de uh, localizare. Ținând seama de sisteme de navigație multiple, dar și uh, de cele transfrontaliere atunci când se lansează un apel 112, trebuie să ne asigurăm că el uh, ajunge în țara potrivită și la uh, centrul de preluare a apelului PSAP uh, adecvat. Vorbim de aproximativ 200 și ceva de milioane de vehicule înregistrate. Va fi un început, dar ne va lua timp uh, pentru că legislația propusă se va uh, aplica vehiculelor noi produse în 2015 încolo. Colegii din Bulgaria și România au recunoscut că au probleme specifice cu uh, flota internă și ar dori să se asigure că toți cetățenilor au, toți cetățenilor au posibilitatea de a utiliza sistemul e-call. Certificarea uh, vehiculelor și a serviciilor este un alt punct important, pentru că în acest fel ne asigurăm că mm, procesorul integrat în uh, vehicul este produs conform uh, standardelor UE. Atunci când, pe de altă parte, un astfel de apel ICOL este lansat, trebuie să ne asigurăm că e lansat pentru motive întemeiate. Trebuie de asemenea să putem testa și revizui standardele pentru e-call și, și acest efort este în progresie. Iată calendarul acum. Hero 1 a încheiat faza de testare și acum redactăm rapoartele finale. Și voi reveni la acest raport Hero 1 Chiar Hero 1. Partea stângă vedeți rezultatele. Croația a încheiat testările, deci e gata de asemenea pentru sistemul ICOL. Republica Cehă. Testarea s-a încheiat. Țara de asemenea este gata pentru ICOL. Finlanda. Testarea s-a încheiat și conlucrează intens cu Rusia, așteaptă un nou sistem PSAP care va fi perfectat în 2015. Toți parametrii sunt uh, compleți, echipamentele uh, sunt produse acum, dar asta înseamnă că și Finlanda va fi gata pentru ICOL. În Germania testarea este completă, dar se află într-o situație foarte complexă. trebuie să ia încă o decizie internă pentru a implementa modelul potrivit. Grecia, în schimb, se confruntă cu probleme uh, pentru acest an și anul trecut. Pot să vă spun însă că am solicitat Comisiei șase luni suplimentare pentru uh, a încheia și ei testările și a fi gata pentru ICOL. Italia a încheiat testările și acum are un model care poate fi funcțional în întreaga Italie, regiunea Piemont, este gata de funcționare. În țările de jos, testarea a fost încheiată și uh, așteaptă lansarea sistemului. E o decizie politică aici. În România testele sunt complete. Uh, întreaga țară este gata pentru e-call. În Suedia testarea a fost încheiată și aici din nou se așteaptă decizie politică pentru lansare. Asta a fost uh, Hero 1. Și toate aceste elemente se găsesc în raportarea noastră din februarie către Comisia Hero 2 ajunge la finele primului an de existență. Și am învățat multe din experiența cu Hero 1, așa încât facem lucrurile un pic diferit. Toate statele membre trebuie să furnizeze o rețea mobilă care să permită testarea și am să vă explic imediat și de ce. Totuși, statele membre și-au exprimat preocuparea relativ la povara ce va cădea în, uh, în cârca PSAP, în special cu ce privește apeluri nejustificate. În special Belgia și Spania testează o arhitectură ce să permită screeningul apelurilor uh, din 112 pentru a le direcționa către serviciul potrivit. Sistemul belgian este unul privat, dar dispune deci de autorizare din partea guvernului belgian. În Bulgaria au existat întârzieri din cauza modalității de achiziții publice interne. Danemarca are anumite întârzieri la testare și probleme cu PSAP, dar sunt singura țară care au testat uh, sistemul uh, unui card SIM inactiv. Este uh, un sistem unic, el nu poate fi um, uh, retrasat prin sistemul de telefonie mobilă. Și în uh, uh, Luxemburg se continuă testările, la fel și în Spania. Trec peste standardizare pentru că nu-mi permite timpul. Uh, Iată observațiile mele acum uh, din ambele proiecte HERO. Statele membre încă așteaptă ca legislația să avanseze. E nevoie de claritate în ce privește redactarea și tipul de uh, aprobare. Formularea curentă nu este suficient de clară. Rețelele mobile sunt esențiale pentru rețea pan-europeană pan europeană pan Statele membre au semnat un memorandum de înțelegere, însă atunci când ajungem la nivelul statelor membre, povestea se prezintă cu totul altfel și acest lucru trebuie recunoscut. Ministrii statelor membre trebuie să conlucreze. Deocamdată doar 5 ministri cooperează vor uh, apărea și schimbări în practicile și procedurile operaționale. În fine, va trebui să prezentăm sistemul ICOL cetățenilor și am să închei aici, domnule președinte, vă mulțumesc. vă mulțumesc. Sigur, vom avea întrebări mai târziu, mai ales uh, legat de tehnologie și, așa cum uh, ați spus, Tehnologia de bază este cartela uh, SIM uh, inactivă care nu este înregistrată. Este un punct pe care vreau să-l discut cu Peter uh, Hastings. Doamna Diani. Sigur, un punct important în sistemul ICOL este și poziția geografică. Aveți cuvântul, doamna Diani. Vă mulțumesc că am dat posibilitatea să explic uh, cum se face localizarea icolurilor uh, și sistemul, sistemul de navigație pe uh, satelit EGNOS și Galileo. Galileo. Eu sunt uh, inginer în probleme spațiale, unor știu că uh, vorbim uh, o limbă de neînțeles, plină de acronime, greu de înțeles. Astăzi, în măsura posibilului, o să încerc să nu fac acest lucru, dar îmi cer scuze dacă uneori trebuie să menționez aceste acronime stranii. În primul rând, dați-mi voie să vă amintesc de ce o localizare uh, fiabilă și exactă poate să salveze uh, vieți. Uh, Sigur, acest lucru ajută serviciile de urgență să vadă ce servicii de urgență trebuie desfășurate pentru a da asistență. Uh, se dau uh, informații în legătură cu accesarea locului unde se desfășoară urgența și în cazul uh, unor apeluri fără voce, este, mult mai, este chiar mai important să se facă o localizare. Care este contribuția Europei? Ce sunt ECNOS și Galileo care sunt incluse în regulamentul privind omologarea de tip? ECNOS este un sistem de uh, Uh, mărire a sistemului GPS pe care îl folosim acum pe uh, telefoanele mobile sau în automobile. Uh, EGNOS îmbunătățește precizia GPS-ului Uh, și uh, aduce o mai mare încredere în semnal. Este operațional din 2009 și este un serviciu deschis, uh, gratuit. Galileo este sistemul de navigație fabricat în Uniunea Europeană, folosit în toată lumea, este compatibil pe deplin cu GPS-ul, Uh, poate să fie folosit ca un uh, satelit suplimentar la GPS. Deci nu trebuie să așteptăm întreaga constelație pentru ca uh, utilizatorii să beneficieze de acest sistem. Serviciile operaționale sunt prevăzute să înceapă în 2014, iar serviciul deschis este și el gratuit. Dați-mi voi acum să vă dau câteva exemple în legătură cu modul în care Egnos și Galileo pot să contribuie la uh, localizarea uh, apelurilor ICOL. Sigur, precizia poziției este foarte importantă, pentru că dacă putem să facem, uh, dacă, de pildă, accidentul s-a întâmplat uh, pe șosea sau în afara șoselei, uh, poți să înțelegi cum uh, are acest lucru o consecință asupra intervenției pe care trebuie să o facem sau cât de serios a fost accidentul. Să luăm de pildă și uh, cazul mediului urban. În uh, mediul urban avem ceea ce se numește canionul urban. Deci semnalul de satelit este blocat de clădiri. În acest caz, uh, pentru a avea un număr uh, bun de sateliți, de pildă să punem la oaltă diferite constelații, cum ar fi GPS-ul și Galileo, uh, poate să uh, îmbunătățească semnalul și localizarea cu precizie accidentului. O să încerc să nu dau un răspuns la întrebarea dacă acest sistem, dacă această infrastructură a Uniunii EGNOS și Galileo sunt operaționale. EGNOS, așa cum am spus, uh, uh, operează din 2009, uh, 1 octombrie 2009 este anunțul făcut de comisie care anunță inițierea acestor servicii. DG Enterprise de la Comisia Europeană a făcut un studiu în 2010-2011 pentru a evalua avantajele aplicării EGNOS și rezultatele au fost prezentate cu diferite ocazii și uh, s-a făcut cunoscut uh, acest studiu și rezultatele sale. Acum, în legătură cu Galileo, care a demarat deja, avem patru sateliți uh, uh în spațiu care Uh, sunt în spațiu din octombrie 2012. Toate contractele industriale care sunt necesare pentru construirea celor 26 de sateliți au fost semnate, iar serviciile, primele servicii timpurii vor începe la sfârșitul lui 2014. În martie 2013 a marcat un moment uh, emoționant pentru că Galileo a început să uh, transmită semnalul de navigare în uh, toată lumea și în aceeași zi în toată lumea mulți experți uh, în uh, GNSS uh, din industriile producătoare și din comunitatea științifică și-au calculat prima poziție cu Galileo. Primul semnal a fost excelent la nivelul tehnologiei de vârf în ceea ce este navigația pe, prin satelit. Uh, Uh, creșterea uh, satelitului, uh, Satellite Augmentation, este familia din care face parte EGNOS. Este deja un lucru cunoscut în receptoarele prezente. În ceea ce privește multiconstelația, semnalul este foarte clar. Multiconstelația devine deja un termen de referință Eh, avem acest lucru pe smartphone-uri și am făcut eh, o eh, analiză la agenția noastră și am calculat că deja în acest an 40% din dispozitive de primire, din risivere, sunt compatibile din punct de vedere al modelului și 60% sunt uh, uh, deja prevăzute cu un sistem uh, EGNOS. De anul trecut am asistat la o îmbunătățire cu 10% a numărului de receptoare care sunt compatibile. Asta vă face o idee în legătură cu infrastructura disponibilă. Dar pentru a ușura acest proces, propunerea de regulament privind omologarea de tip a Comisiei, cu aceasta s-a deschis calea uh, pentru uh, cipurile uh, și receptoarele care sunt fabricate, care sunt în dispozitivele înglobate, să vină la această agenție de fapt, contractorul nostru care uh, construiește Galileo pentru a uh, vedea dacă există compatibilitate uh, a chipurilor și a, a receptoarelor. S-a stabilit uh, deja planificarea testelor care vor începe în uh, ianuarie, asta pentru a pune uh, la dispoziție cunoștințele noastre industriei. Am mai făcut un alt pas și anume am consultat în vara aceasta industria, am înțeles că și producătorii de dispozitive de pe autovehiculele, aceștia au cerut susținere pentru a putea să testeze dispozitivul în sine. Am uh, hotărât să dăm această uh, posibilitate, de data aceasta cu uh, GRC, Centrul pentru Cercetări Comune al Comisiei Europene, venind în, uh, în întâmpinarea intereselor și interesului fabricanților de autovehicole să facă aceste testări. Acum o să trec la mesajele cheie pe care vreau să le menționez. Uh, păstrați în minte. Uh, ECOL uh, beneficiază în mod substanțial de disponibilitatea capacităților noi GNSS. ECNOS contribuie la o precizie mai mare în localizare, iar Galileo o disponibilitate sporită în mediul urban. Alte servicii cu valoare adăugată care ar putea să se bazeze pe sistemul ECOL vor fi și beneficiarii indirecți. Aceste capacități eh, sunt deja eh, un lucru obișnuit pe piață, însă trebuie să fie specificate și cerute de clienți. Um, deci uh, sistemul de asigurare future proofing care este înglobat în sistemele e-call se includă și GNS-ul va uh, duce uh, la un raport mai bun cost-performanță pe durata de viață a fiecărui vehicul Uh, um, uh, regulamentul de omologare de tip propus de Comisia Europeană cere ca EGNOS și Galileo să existe posibilitatea de testare uh, la um, Centrul de Cercetări Comune pe care l-am menționat. Sunt gata să răspund la întrebări și sper că prezentarea nu a fost prea complicată. Președintele, ați fost cât să poate de și este un lucru încurajator să primim astfel de informații. Cred că, în esență, acum puteți să adresați uh, întrebări. Uh, uh, sunt convinsă că doamna raportor Senelova dorește să pună întrebări, ceilalți, domnul Schwab. Olga, vrei să fii tu prima care să adresezi întrebări? O să punem un primul grup de întrebări, după care o să îi invităm pe oaspeții noștri să răspundă la setul respectiv de Uh, întrebări. Uh, sigur, puteți și uh, keynote speaker și să vă adresați întrebări între dumneavoastră. Și reprezentantul comisiei este aici, cred că domnul Petrinelli era mai devreme aici. Sigur, dacă vreți să participați la discuție, puteți să o faceți. Doamna Senelova, puteți să începeți. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Am uh, câteva întrebări scurte și un comentariu. Vreau să adresez o întrebare domnului Andy Roche, Ruche, fiindcă am uh, înțeles care este situația în țările asociate, în țările membre, dar care este gradul de pregătire al celorlalte țări, țările care nu uh, fac parte din proiectul pilot Hero? Uh, o a doua întrebare, dacă îmi permiteți. Noi uh, cerem ca din octombrie 2015 să fie utilizat acest sistem. Însă unii au îndoieli în ceea ce privește fezabilitatea acestui, acestei intenții. Ce părere aveți dumneavoastră, din experiența dumneavoastră, în ceea ce privește această dată de aplicare a sistemului? O întrebare pentru domnul Hastings. Bineînțeles, ar trebui să spunem în repetate rânduri că e o diferență între serviciul public e-call pe baza uh, numărului 112, care reprezintă sfera de aplicare a acestui regulament și, pe de altă parte, alte servicii private și de care aduc plus valoare, care nu intră în sfera acestui regulament. Bineînțeles că toate comentariile privind protecția datelor pe care ni le-a trimis domnul Hastings luna octombrie sunt extrem de importante și relevante, fapt pentru care îi mulțumim și au fost acoperite de uh, amendamente introduse de domnul Fosse și domnul Riles, uh, colegul nostru raportor de la LIBE. Eu însă am înaintat uh, un număr de amendamente în acest sens, dar nu suntem de acord cu un lucru, și anume extinderea sferei de aplicare a regulamentului pentru a include aceste servicii ale părților terțe, precum și platformele libere și uh, serviciile uh, suplimentare care aduc plus valoare. Cred că ar trebui să se spună că acestea nu intră în sfera de aplicare a acestui document. Dacă tot vorbim de platforma deschisă, aș dori să atrag atenția asupra amendamentului 9 de la, din preambul. Citez. Dat fiind că e nevoie de prevederi juridice și un cadru juridic, Comisia trebuie să consulte toți participanții, să evalueze toate posibilitățile în ceea ce privește asigurarea unei platforme deschise și să trimită o propunere legislativă dacă este nevoie. Deci, acest lucru va fi întemeiat pe o, comis- pe o propunere legislativă făcută de comisie și, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la protecția datelor private. Amendamentul 6 tot un amendament al meu. Se spune că serviciile suplimentare ar trebui să fie astfel concepute încât să nu uh, să nu deranjeze, să distragă atenția șoferului și să uh, urmeze standarde de protecție a datelor și a vieții private, iar aceste servicii trebuie să rămână întotdeauna pe bază de voluntariat. Iar asta mă aduce la sistemul e-call privat. Uh, care uh, face obiectul aceleași formulări. Clientul hotărăște dacă dorește să, să folosească servicii suplimentare altele decât e-call pub, public, mă scuzați. Și dacă uh, alege acest lucru, trebuie să cunoască toate consecințele asupra vieții private și asupra datelor personale. Acest lucru se va regăsi în text. Sistemele private sunt oferite la ora actuală și sunt acoperite uh, de uh, termeni contractuali uh, între fabricant și consumator. Un lucru important ridicat de domnul Andy Rook pe care l-am omis în prezentare. Este vorba despre aceste carduri SIM inactive care sunt folosite pentru sistemul e-call și care nu sunt înregistrate în rețea. Acestea nu permit urmărirea vehiculului. Acesta este principalul mesaj pe care trebuie să-l transmitem și acesta îi face diferența între aceste sisteme. Mulțumesc. Uh, domnul Schwab dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste prezentări eh, au fost extrem de interesante și utile. Nu o să repet ce s-a spus, dar eh, aș vrea să adaug ceva celor spuse de doamna raportor. Domnule Hastings, considerați că Există probleme în regulament? Ceea ce înseamnă că avem un apel de la, la 112 În momentul în care uh, airbag-ul a declanșat acest apel, considerați că aceasta este o intervenție care este prea invazivă în uh, în viața privată a individului, a șoferului sau al pasagerului din dreapta? Mai aveți alte întrebări? Doamna Rulă. Da. Intervenție fără microfon. Um, I just wanted to, yeah. Um, domnul președinte, vreau să întreb pe domnul Ruc și aici mă alătură întrebării, domnule raportor, în ceea ce privește statele membre care nu înregistrează progres. Vreau să vă întreb despre... Și bine, aici știu că nu este vorba domnul dumneavoastră de competență, ci este vorba despre aceste state membre mai reticente, din către care Marea, Marea Britanie, unde funcționarii care am discutat în, în Marea Britanie nu sunt convinși de rentabilitatea acestui sistem În ceea ce privește faza de derulare inițială, vreau să vă întreb, care este experiența dumneavoastră? Mai aveți informații suplimentare de adăugat? Poate, poate că nu. Bine, asta e un tal în ceea ce privește informațiile pe care le aveți acum în ceea ce privește uh, viitorul. Doamna Diani, pe dumneavoastră, dumneavoastră vă convin prevederile care au fost incluse aici? Am discutat și am primit unele uh, Uh, am avut aportul părților implicate care spuneau că uh, cerințele în ceea ce privește incorporarea sistemului Galileo nu erau încă disponibile, iar calendarul pentru accesul la aceste informații era nerealist, dar eu am înțeles din, din prezentarea noastră că nu sunteți de acord. Puteți să-mi confirmați acest lucru sau considerați că formularea este potrivită, este bună? Uh, Și vreau să vă prezint uh, punctul meu de vedere în ceea ce privește chestiunile ridicate de prietenul meu, Peter Hastings. Uh, ceea ce a spus uh, Peter Hastings la sfârșit în ceea ce privește faptul că există nevoia, după mine, de a, exista, de a avea orientări mai clare în ceea ce privește toate aspectele privind protecția datelor, în ceea ce privește sistemele de la bordul vehiculelor. Sistemul e-call este un sistem foarte specific care uh, la nivel uh, în ceea ce privește prevederile publice este un sistem anonim uh, fiindcă semnalul pe care, care se transmite nu este, nu se face imediat legătura cu o persoană. Uh, sistemul nu știe cine este șoferul, care este identitatea șoferului sau care este identitatea pasagerilor autoturismului. Deci, după mine, nu cred că este o, o problemă care intră în, în domeniul uh, domniei sale. Sigur, sunt chestiuni mai generale în ceea ce privește uh, funcționarea altor servicii de la bordul autoturismului, dar întrebarea este în ce măsură în ce măsură uh, înlocuiesc acest sistem public anonim și uh, de primirea semnalelor de, au cu declanșarea airbag urilor airbag-urilor, fiindcă asta este plus valoarea acestui sistem și odată că domnul Ruc o să confirme acest lucru în momentul în care am avut o prezentare uh, privind proiectul pilot din Cehia, semnalele primite de la autoturisme sunt complexe, semnale complexe, fiindcă eh, e vorba de numărul de airbag-uri care se, se activează și așa mai departe, care, ceea ce arată cât de grav este impactul. Mă rog, eh, eh, tehnologia este complexă, mai mult decât se așteaptă opinia publică. Dar revenind la ce spunea Peter, este o chestiune importantă în ceea ce privește sistemele de abordul vehiculelor. Majoritatea sistemelor de urmărire GPS, de pildă, unde primim informații în timp real privind traficul, trebuie, trebuie să fie acceptate condițiile de utilizare de fiecare dată când, uh, când declanșezi, când deschizi GPS-ul, fie că le citești sau nu, le accepti există chestiuni mult mai ample care nu țin neapărat de protecția datelor, ci care țin de transmiterea de informații privind reparațiile care uh, sunt acoperite de prevederile Euro 6, Euro 6, care, unde este vorba despre uh, informații trimise uh, operatorilor care ar putea uh, fi important aici, iar aici comisia ar trebui să, să analizeze această chestiune în ceea ce privește omologarea de tip și accesul la datele privind reparațiile autoturismelor, iar datele, cum spuneam, sunt complexe și nu trebuie abordate atât, fragment, atât de fragmentat în această propunere. Înțeleg foarte bine care sunt uh, îngrijorările sale privind uh, caracterul privat al datelor în ceea ce privește um, aceste sisteme suplimentare. Noi cred că trebuie să avem o propunere care se concentrează pe tehnologiile pe care le avem la dispoziție pentru sistemul public. Este vorba despre, eh, despre sistem care este neutru din punct de vedere al datelor private. Într-adevăr, se pot introduce niște considerente care ar putea să ofere oarecare orientări, dar eh, nu cred, nu cred că ar trebui să adăugăm un element legislativ, fiindcă acesta nu ține de sfera de aplicare a acestei propuneri propuneri. So, who would like to start? Cine dorește să ia cuvântul? Assuming we do it in the order of intervention. Peter. Așa, deci să luăm cuvântul în ordinea intervențiilor și <laughs> acum ca să răspund și comentariului tău. Uh, um, vreau să ridic trei aspecte, pe scurt. Această poveste nu este nouă uh, și a început cu uh, o, ideea unui experiment pe bază de voluntariat în 2006. Uh, grupul, do, grupul 29 a ridicat aceste îngrijorări și a publicat un document de lucru care, la care se face referire într-unul dintre considerente. Ceea ce a dus la îmbunătățiri, deci a avut un efect pozitiv, dar nu cred că presupunerea este corectă, așa anume că informațiile din sistemul ICOL existent, public 112, sunt anonime în sensul că uh, legislația privind protecția datelor nu se aplică. Uh, s-ar putea să pară așa, dar este vorba despre uh, Uh, faptul că nu se știe sigur cine este șoferul în acel caz, dar știm care este șoferul uh, obișnuit, uh, care cunoaștem identitatea lui, iar în momentul în, iar în ceea ce privește datele de trafic, uh, cu avem mai multe informații, cu atât uh, presupunerea este mai clară. Deci cerem acum, trecem de la sistemul pe bază de voluntariat micro la sistemul obligatoriu care reprezintă o platformă pentru sistemele de care aduc plus valoare. Da, într-adevăr, atunci e normal să se facă aceste referințe. Deci eu consider că argumentul că propunerea se concentrează asupra uh, sistemului public obligatoriu, dar în considerente uh, depășește această limită. Asta este următorul pas. Chiar dacă se spune în repetate rânduri că nu este vorba decât despre asta, se, la considerentul 8, 9, la articolul 6 și la articolul 6 se dau semnale foarte clare. Se se referă la aceste alte lucruri și chiar se impune obligativitatea de a oferi informații privind informația către aceste servicii suplimentare. Deci la articolul 6, 3, 1, acest lucru este foarte clar în acest text. În acest, urmărind același raționament, dacă se va întâmpla asta, atunci acesta va fi pragul vital într-un mediu de supraveghere. Și acesta este un, un, un termen dur. Este vorba despre acest potențial de supraveghere, iar Parlamentul uh, consideră că acest, acest uh, subiect este foarte delicat chiar acum și trebuie să ne gândim la acest prag. Nu spun că ar trebui să avem reacții exagerate aici, dar să existe elementul vital pentru că acest pas nu poate fi făcut Asta voiam să spun eu în ceea ce privește cartea, în ceea ce privește articolul 6 din tratat și în ceea uh, ce privește uh, faptul că uh, industria cere aceste orientări, că nu știe ce să facă. Deci trebuie să ne uh, asigurăm că ICOL nu, aj- nu duce la urmărirea autoturismelor. În aceeași propoziție putem să spunem, iar aceasta trebuie să fie o condiție minimă pentru uh, sistemul ICOL privat și sistemele suplimentare care se bazează pe acesta nu ar trebui să beneficieze de pe urma acestor uh, facilități. Dacă se face o referire la nevoia de a asigura caracterul bazat pe voluntariat, așa cum sugerează amendamentul 6, atunci uh, textul uh, va fi unul simplu care nu va, care nu se va da curs dacă nu există în cadrul uh, cerințelor de um, omologare de tip existența tehnologiei care va permite acest lucru, fiindcă altfel nu se va întâmpla asta. Deci asta cer eu. Nu e vorba de ceva, o sferă nereglementată, este vorba despre o directivă generală care trebuie să fie urmată cu prevederi generale care se vor aplica operatorilor, iar problemele uh, pot fi soluționate acum în mod activ. Altfel, tensiunile nu vor face decât să se sporească, ceea ce va fi în detrimentul uh, utilizatorilor și, uh, și uh, îi va submina credibilitatea serviciului 112. Acesta este un exemplu foarte bun de infrastructură publică, de Uh, de crearea unui mediu pentru uh, a fi acceptate aceste servicii. Iar toate acestea se pot face în articolul 6 și, bineînțeles, în câteva considerente. Iar apoi, uh, autoritățile de reglementare pot oferi niște orientări. Și totul este o chestiune de, de măsură până la urmă, îmi dau bine seama. Dar nu putem să susținem două argumente contradictorii. Nu putem să spunem că s-a depășit limita și în același timp să introducem prevederi care depășesc limita. fiindcă se are la bază acest mecanism, iată de ce acesta trebuie să fie inclus și să fie, uh, să fie acceptat și adecvat. Iar acesta este momentul potrivit. Vor mai apărea exemple pe viitor în care tehnologia uh, se îmbină cu realitatea și omologarea de tip reprezintă o măsură simplă, extraordinară de a ne asigura că se întâmplă acest lucru și se poate face. Se poate face uh, Uh, într-un mod care să nu ducă la fragmentarea pieței. Fiindcă asta este un efect negativ la care trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă dacă nu se specifică acest lucru, se va face în mod fragmentat și va crea probleme. Eu spun să simplificăm lucrurile, fiindcă aceasta este calea de urmat. Pentru piața internă, protecția datelor, uh, experiență bună din partea consumatorilor și așa mai departe. Pentru toate aceste aspecte este important. Deci trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, da, da, sigur, sigur, uh, mă gândeam, mă gândeam ce spuneți dumneavoastră. <laughs> Bine, nu avem aici o dezbatere filozofică, vorbim serios. Acum uh, dau cuvântul și celorlalți doi vorbitori și domnul Obermeier văd că dorește să adreseze o întrebare, dar dau mai întâi cuvântul domnului Ruc și domnului Diani, Diani și după aceea trecem la o a doua rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Um, Adresându-mă doamnei Senharova, statele membre care nu fac parte din familia Hero sunt divizate și în două grupuri. Cele care nu susțin deocamdată un sistem pan-european ICOL și asta pentru motive economice. Și în acest grup e inclusiv Marea Britanie. Și un grup mai vast care susțin uh, e-call la nivel pan-european, dar nu prea înțeleg ce se întâmplă și au nevoie de asistență. Pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, e un sistem foarte uh, special, cu o sarcină foarte precisă. Hero poate oferi această asistență și Comisia a recunoscut că acesta e cazul. În multe state membre nu uh, se regăsesc în formulările actuale, în special uh, în ce privește prevederile PSAP. Însă propunem mai multă asistență. Dacă vom fi gata sau nu până în 2015. Câteva elemente cheie. Producătorii de autovehicule. Ei au fost implicați încă din 1998 în proiectul e-call, nu e ceva nou. Majoritatea uh, sunt producători la scară globală și vorbim aici inclusiv de Rusia. Sistemul rus, aproape identic cu al nostru, uh, va deveni operațional din ianuarie 2015. Vehicule adaptate Uh, vor fi deci disponibile în Rusia înaintea noastră, 2015. Ca și coordonator de proiect, uh, e o informație pe care o integrez cu dificultate, însă sunt implicat în acest proiect de foarte mult timp. Rețele mobile. Am abordat uh, în prezentarea mea acest subiect, situația din statele membre și înțeleg că din abordează problema. Deci situația diferă foarte, foarte mult de la un stat membru la altul. Problema cu operatorii de rețele mobile e că ei trebuie să se asigure că sistemul recunoaște apelul ca fiind un apel vocal, dar care poartă și alt tip de informații PSAP-urile la nivel uh, de state membre funcționează pe baza actelor delegate. Trebuie să uh, vedem ce se va decide în fiecare stat membru cu privire la uh, actualizarea sistemelor lor. M-ați întrebat care sunt costurile. Am un slide Um, care explică lucrurile, dar e limpede că nu există soluție identică pentru toate situațiile. Bună oară! Costurile inițiale pentru Marea Britanie era undeva la 5 milioane de euro, ori costurile reale sunt undeva la 3.000 de milioane de euro. Încercăm să oferim asistență acolo unde putem, și vedem care sunt și evoluțiile în proiectul HERO. În ce privește protecția datelor, o observație. Mulți producători de autovehicule optează pentru uh, o abordare dual track. lor telematice vor avea uh, e-call prin 112 ca o entitate uh, separată. Pe de altă parte, va exista o cartelă SIM care este contractată cu o rețea mobilă. Și acesta, pot să vă spun, e un aranjament comercial. Totuși, aceasta pare să fie trendul în ce privește producătorii de autovehicule. Practic, pe o singură platformă aveți două, cutii, două tipuri de uh, SIM. Președintele, fără microfon. Thank you. Uh... Doamna Diani. Doresc să confirm că în ce privește EGNOS, care e operațional din 2009 și unde receptorii sunt deja pe piață, nu vedem nicio problemă. Multe din produse sunt deja pe piață. În ce privește pe Galileo, În propunerea de regulament e nevoie de o stipulare în ce privește compatibilitatea. Compatibilitatea cu Galileo se poate realiza prin uh, documentul interfață existent, disponibil în 2010. Vedem deja că există produse pe piață la care se face publicitate că ar fi compatibile cu Galileo și știm că și alte modele sunt actualizate tocmai pentru a fi compatibile cu Galileo. Din punctul nostru de vedere și al observatorului, nu vedem niciun fel de probleme cu aceste uh, produse care vor fi disponibile pe piață la timp. Însă încercăm să înlesnim procesul permițând testarea acestora. Okay, well, I... Președintele, cred că am avut un schimb de opinii interesant. Dacă mai dorește să intervină cineva, eventual... Comisia poate dorește să adauge ceva? Nu? Atunci înseamnă că am acoperit tema de astăzi. Doamna Senhalva va trage acum concluziile pe punctele în special pe care am primit informații suplimentare și pe care poate le veți include în raportul dumneavoastră. Mulțumesc. ještě jednou moc, moc děkuji za, za, tuto, za tuto... Doresc să mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte utilă. Ani buni, mulți dintre noi am lucrat pe acest dosar și sunt încântată să aflu că s-au obținut progrese notabile. Și am apreciat informațiile din partea supraveghetorului de date personale. Noi am primit peste 300 de amendamente. Eu una am introdus mai puțin de 37 de amendamente și majoritatea amendamentelor vin ca o reacție la comentariile uh, domnului Hastings uh, ca supraveghetor de date. Și Consider că în ce privește ICOL 112, deci serviciul public, există un acord între noi toți. Vă înțeleg uh, punctele de vedere. Și atât eu cât și raportorii din umbră vă asigur că vom discuta toate amendamentele, iar uh, la fel cu, ca și comentariile dumneavoastră, încă de săptămâna viitoare, uh, urmează de asemenea să primim uh, și amendamentele Comisiei Libe. Sper eu că vom găsi o soluție. așa încât să redactăm un raport ce să reflecte toate uh, observațiile cât se poate de relevante pe care le-am auzit. De asemenea, Observațiile dumneavoastră vor fi reflectate în raport și mulțumesc încă o dată tuturor vorbitorilor și participanților. Mulțumesc. Good. Well, thank you all very much indeed. Prea bine, mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc tuturor participanților. Cu acesta încheiem ordinea noastră de zi. Următoarea întâlnire este programată luna decembrie, luni 16 decembrie la orele 15 și marți 17 decembrie vom vota în cursul dimineții de la 9 la 12.30 și ne reîntâlnim și în acea după amiază de la orele 15. Prea bine, vă mulțumesc tuturor!